Dear ladies and gentlemen, we have to start our... Stimați doamne, stimați domn, trebuie să începem cu reuniunea noastră de după amiază. Avem o audiere publică. O audiere privind relațiile USUA. După cum știți, există o relație foarte veche care trece de definiția cunoscută a politicilor externe, un partener care se bazează, un parteneriat care se bazează pe valorile comune, stabilitate globală și prosperitate și securitate pentru ambele părți. Această relație este acum testată pentru că există aceste perspective divergente pe chestiuni globale, pe conflicte, ceea ce se întâmplă, de exemplu, în Iran, schimbările climatice, aspecte comerciale. La această reuniune avem patru invitați cu perspective diferite și care vin din contexte diferite își vor aduce contribuția la discuția noastră de astăzi. Vom, iar membrii Parlamentului vor putea să intervină și ei cu privire la raportul care se elaborează acum la AFET pe relațiile USUA. Urez bun venit invitațiilor de astăzi, excelența sa domnul Anthony Garner, fost ambasador SUA la Uniunea Europeană, dr. Christopher Marshall, care vine de la Helmut Schmidt Fellow of the Zeit Foundation și de la Fondul Marshall German al Statelor Unite și domnul Jeremy Shapiro, care e director de cercetare în Consiliul European pentru Relații Externe. Al patrulea vorbitor e absent. Primul vorbitor de astăzi va fi excelența sa Anthony Gardner. Aveți cuvântul, e o plăcere să vă, afala, să vă primim astăzi aici. Dacă nu greșesc, ați mai fost alături de noi în această comisie a FET în noiembrie 2016. Așteptăm cu nerăbdare să auzim care e perspectiva dumneavoastră cu privire la relațiile actuale dintre SUA și UE. Domnule, aveți cuvântul timp de 10 minute. Mulțumesc, mă bucur că m-am reîntors aici. Am stat multe ore și în această comisie parlamentară și în multe altele, pe TTIP și multe alte subiecte. Cei trei ani în care am fost ambasador, pentru mine nu a fost doar o, un loc de muncă, ci o misiune personală. Un lucru pe care m-am implicat foarte mult și Consider că SUA și UE sunt parteneri naturali indispensabili care trebuie să colaboreze pe o întreagă serie de provocări regionale și globale. Niciuna dintre aceste părți nu poate să rezolve singură problemele. Avem nevoie unii de ceilalți. Cu o săptămână înainte să îmi dau demisia în 2017, uh, am avut o conferință de presă în care am fost foarte direct în care am fost foarte direct. Am discutat despre viitorul relațiilor ue și nu regret că am fost atât de direct la acea conferință de presă. Am considerat că sunt prea multe lucruri în joc ca să tac și același lucru îl simt și astăzi. Unii probabil cunoașteți istoria mea personală, vă voi spune pe scurt, eu sunt strănepotul unor refugiați din, din Italia fascistă de sub Benito Mussolini, cel care își dorea să facă Italia din nou minunată și a reușit să își distrugă țara. Make Italy Great Again. Acesta a decis, mai degrabă a fost martor la ceea ce se întâmplă când instituțiile democrației, printre care și libertatea presei, ramura judiciară, sunt subminate. Madeleine Albright ne-a avertizat pe toți că trebuie să fim foarte atenți la amenințările la adresa democrației în întreaga lume. Instituțiile democrației europene, inclusiv această instituție, au un rol important de jucat, să se asigure că valorile transatlantice comune sunt menținute. Sper că Uniunea Europeană cu instituțiile sale nu va ezita niciodată să apere aceste valori. La un an și jumătate după administrația lui Trump, putem conchide că relațiile SUE-UA vor fi afectate negativ temporar în aproape toate domeniile pe care am colaborat. Secretarul de stat Pompeo a făcut o declarație de presă la, nou, la data de 9 mai, la aniversarea Europei, în care a recunoscut că Uniunea Europeană este unul din partenerii noștri cei mai apropiați. Au fost niște cuvinte bune și frumoase, însă, din păcate, contravin retoricii și acțiunilor administrației lui Trump. Din păcate, președinția aceasta a spus foarte clar că consideră că Uniunea Europeană e un club exclusivist care își dorește doar să concureze și să înfrângă SUA în comerț și că e o organizație birocratică care care nu trebuie luat în seamă și trebuie să facă acorduri bilaterale cu statele europene. O administrație convinsă că Brexitul a fost foarte bun și că alții ar trebui să urmeze. Steve Bannon a plecat de la Casa Albă, însă cel care îi va urma mai cu siguranță va avea aceleași viziuni în ceea ce privește Uniunea Europeană și în ceea ce privește războiul comercial și ceea ce se întâmplă la nivel internațional. Politica poate să fie poate America întâi, însă rezultatul e că America rămâne singură. Administrația și părerea sa despre Uniunea Europeană, cred că această părere este una greșită. Ceea ce spun eu nu e o, nu e o retorică părtinitoare, ci știm ce s-a întâmplat, câte parteneriate au existat și în trecut între SUA și UE. Eu am văzut cum am colaborat împreună pe nouă domenii, pe trei sectoare. Prima dată în ceea ce privește planeta, îngrijirea planetei și la ce mă refer? La negocierile privind schimbările climatice, însemna asistență umanitară, ajutor extern și însemna și sprijin pentru drepturile omului, bună guvernanță, anticorupție, corupție în toată lumea. Peste tot aici există efecte negative acum sau aceste priorități nu mai sunt priorități. Un al doilea sector unde am colaborat atât de eficient împreună, inclusiv în această comisie parlamentară și INTA, a fost la relațiile economice. Într-adevăr, nu am reușit să finalizăm TTIP, însă am devenit partener, am făcut multe cu privire la uh, protecția datelor, am făcut multe după un an și jumătate de negocieri și am lucrat îndeaproape pe agenda digitală împreună. În al treilea sector, al politicii de securitate, am lucrat foarte îndeaproape pe securitate energetică, securitate militară, cooperare și de asemenea și în alte domenii, cum ar fi cooperarea în domeniul polițienesc. Așa că am făcut foarte multe împreună și trebuie să protejăm ceea ce am obținut cât de bine acele domenii în care am obținut progrese. Decizia de a ne retrage din acordul nuclear cu Iranul e un exemplu dramatic a ceea ce se întâmplă acum. O decizie care a fost luată fără să existe dovezi că Iranul nu și-ar fi îndeplinit îndatoririle și deși Uniunea Europeană s-a opus. Aceast, acest fapt e unul bilateral. SUA a putut să se retragă din acest acord. Uniunea Europeană face bine că încearcă să salveze acest acord acum cu Iranul. Însă va fi foarte dificil să fie salvat acest acord, pentru că va fi foarte greu ca să intrăm în aceste negocieri cu Iranul. Există blocada UE din 1996, poate vă amintiți, atunci când orice persoană din Uniunea Europeană era supusă unor sancțiuni existente în ceea ce privește Cuba, Iran și Libia. E un model pentru ceea ce face SUA acum, însă e un instrument juridic foarte puternic, pentru că companiile europene, majoritatea dintre ele, vor încerca să își mențină interesele economice în SUA. Relațiile de securitate extinse sunt supuse riscului acum. Eu am văzut la prima mână cum contribuția UE la securitate e una suplimentară, nu contravine a ceea ce facem împreună în atom. Tot ceea ce pot să vă spun e că eu am discutat mult cu generalii noștri, cei care se ocupă de forțele africane, și aceștia erau foarte mulțumiți de ceea ce face Uniunea Europeană în misiunile sale militare în Africa. Au spus, noi considerăm că ei fac o muncă foarte bună, noi Uniunea Europeană face foarte bine ceea ce face în Africa, dar această administrație consideră că Uniunea Europeană și dorința de a-și continua misiunile și operațiunile autonome acolo cumva suminează NATO, NATO, însă nu este adevărat. Deși există toate aceste efecte, ne- afecte negative, cooperarea între forțele de poliție este și rămâne un domeniu unde SUA și UE pot să lucreze împreună și ar trebui să colaboreze. De exemplu, colaborăm cu Europolul pe criminalitatea gravă, gravă în ceea ce privește traficul de droguri, abuzul asupra copilor pe internet, falsificări și așa mai departe. Acum trebuie să colaborăm astfel încât să ne asigurăm că putem obține dovezi electronice mai repede unii de la ceilalți, mai repede decât înainte. Legislația cloud care a trecut în Congres în martie 2018, prin ea se pot uh, semna acorduri cu guverne străine astfel încât să se asigure acest acces la dovezile electronice. E nevoie de cerințe foarte stricte care trebuie să fie respectate astfel încât să fie respectate drepturile omului. Primul acord se va semna cât de curând cu Regatul Unit cel mai probabil și cu siguranță vor urma și alte acorduri cu Noua Zeelandă, Australia, Canada și Japonia. Eu mi-aș dori să văd și un asemenea acord SUA-UE cu privire la dovezile electronice. Acum există anumite obstacole din punct de vedere juridic, însă statele membre și-au demonstrat sprijinul pentru Comisia Europeană care să negocieze în numele celor 28, în curând 27 state membre. Așa că foarte rapid pot relațiile USUA să supraviețuiască administrației lui Trump? Bineînțeles că pot să supraviețuiască. Câteva observații. În primul rând, dialogul transatlantic nu a fost niciodată mai important, mai ales acum când ne aflăm în această perioadă de mijloc, veți putea să discutați cu colegii de peste ocean, să le spuneți cât de importante sunt acțiunile comune SUA-UE și trebuie să fie eliminat riscul unui conflict. Trebuie să fie menținut scutul în ceea ce privește uh, protecția datelor. Au existat anumite vremuri tulburi în trecut, așa că nici acum nu ne confruntăm cu ceva nou, putem să trecem peste aceste turbulențe. Ar trebui să continuați să conlucrați cu mediul de afaceri din SUA, aceștia înțeleg cât de importantă integrarea europeană și trebuie să fie evitate războaiele comerciale. Mediul de afaceri din SUA înțelege că războaiele comerciale sunt stupide și ușor de pierdut. Instituțiile UE, inclusiv acest parlament, trebuie să continue să își aprofundeze relațiile cu statele și orașele americane, pentru că acestea sunt foarte importante în ceea ce privește și obligațiile existente. Trebuie ca americanii să știe în continuare ce se întâmplă în Uniunea Europeană și delegația dumneavoastră la Washington face foarte multe. Uniunea Europeană trebuie să profite de acest moment astfel încât să, să încheie noua, noi acorduri bilaterale de liber schimb, e bine, și exportatorii UE au privilegii, au avantaje competitive față de cei din SUA. Trebuie sprijinit în continuare OMC-ul. E bine că refuzați să negociați atunci când cineva vă ține pistolul la tâmplă. În mulți ani din viața mea și eu am refuzat să negociez în asemenea, am refuzat să negociez în asemenea condiții. Trebuie să găsim căi în care să putem comunica cu această administrație. Unele state membre cred că dacă fac complimente va fi bine, însă retorica vorbește de la sine. Uniunea înseamnă putere. Belgia e un model în acest sens. Unitatea e foarte importantă. Aveți, aveți pârghii economice și politice semnificative, semnificative și puteți fi un exemplu așa cum ne arată istoria. Vă mulțumim, domnule Gardner, pentru cuvintele frumoase și sfaturile oferite. Vom vedea ce se va întâmpla. Al doilea vorbitor e domnul Christoph von Marshall, care vine de la German Marshall Fund și acesta este cunoscut pentru pozițiile pe care le are și este uh, un corespondent important. Dumnealui se va axa pe diferitele opțiuni pe care le are Uniunea Europeană în parteneriatul transatlantic. Titlul prezentării e cum să se evite o modificare a relevației, opțiunile pe care le are Uniunea Europeană în aceste vremuri tulburi. Domnule von Marshall, aveți cuvântul timp de 10 minute. Thanks for the invitation. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Așa cum uh, uh s-a spus. Eu reprezint uh, fondul uh, Marshall în Statele Unite. În timpul proiectului meu locuiesc în Washington DC și întrebarea mea este ce poate să facă Europa în general și ce ar trebui să facă Germania mai ales pentru a menține regulile uh, liberale și ordinea bazată pe reguli. Nu vorbesc despre o lume ideală, ce ar trebui să aștepte germanii din partea partenerilor sau ce nu le place la ceilalți. Însă vă pun ce, această întrebare. Ce așteaptă partenerii noștri de la uh, Germania, deci uh, vecinii noștri direcți, uh, Franța și Polonia, Uniunea Europeană în general și SUA? Am uh, călătorit la Paris, uh, Varșovia, la Bruxelles, la Berlin și am uh, discutat cu consilierii șefilor de state și de guverne. Trăim în vremuri uh, de restriște. Sunt foarte multe crize. Foarte multe dintre aceste probleme provin din ceea ce numim interiorul Occidentului. De la Brexit, de la prezența președintelui SUA, uh, Donald Trump, uh, Trump apoi partidele populiste, incapacitatea Uniunii Europeană de a lua decizii în mod, efect, în mod eficient. Uh, apoi mai avem și o uh, Rusie agresivă și o China care se uh, exprimă tot mai puternic. De asemenea, există și regimuri autoritare, de exemplu Turcia. Nu toate veștile însă sunt proaste. De când am citit propunerea mea din noiembrie 2016, am avut alegeri în Austria și Franța și am putea spune cu satisfacție că avantajul comparativ al democrațiilor totuși funcționează. Uh, um, au capacitatea de a se autocorecta. Însă, chiar cu rezultatele din Austria și din Franța, uh, tabloul general nu este chiar foarte plăcut și în loc să așteptăm ca uh, democrația să se autocorecteze, mă întreb dacă nu ar fi mai bine să ne implicăm activ, să corectăm această traiectorie uh, periculoasă. Deci, care uh, e misiunea noastră? Uh, Uh, în primul rând, ar trebui să analizăm uh, situația la rece și nu emoțional, apoi uh, să ne ascultăm partenerii când ne critică, să îmbunătățim ce putem îmbunătăți și să, să evităm confruntările pe care nu le putem câștiga. Eu uh, sunt uh, pentru lumea liberală, care a fost uh, fondată de către SUA după războiul, al doilea război mondial, care a dus la succesul din Germania și din Europa. SUA a reprezentat un scut de securitate în vremuri în care democrația și statul de drept, dar și economia nu mergeau foarte bine, dar toate acestea sunt mult mai bune prezent. Uniunea Europeană a devenit un um, bloc economic la fel de important ca și Statele Unite, însă ne bazăm încă pe SUA pentru securitatea noastră și ne bazăm ca SUA să garanteze uh, rute comerciale sigure uh, pe glob pentru exporturile noastre. Ori această regulă, uh, această ordine mondială este amenințată și amenințarea vine din mai multe surse, din mai multe, din mai multe direcții. Una este însă neașteptată, președintele american, care a impus tarife pentru importurile de aluminiu sub uh, pretextul ridicol că reprezintă o amenințare la adresa securității SUA. Apoi uh, pune sub uh, semnul întrebării acordurile de la Paris, se retrage din agențiile ONU, din acordurile nucleare inanial și blochează numirile judecătorilor la sistemul OMC. Am putea face într-o astfel de situație două greșeli. Ori să exagerăm uh, dezordinea, ori să uh, subestimăm uh, provocarea cu care se confruntă Europa. Uh, Donald Trump nu pune sub semnul, sub semnul întrebării ordinea mondială, ci doar în parte. Avem mai multe însă interese comune. Ca să dau câteva exemple, de exemplu să îndemnăm China să respecte proprietatea intelectuală, să ne apărăm împreună împotriva Rusiei, să obținem independența energetică a Europei, nepreliferarea armelor de distrugere în masă, apoi stabilizarea Africii și a Orientului Mijlociu mijlociu. Câteodată nu uh, suntem de acord în ce privește modul de a atinge obiectivele, dar suntem de acord cu obiectivele. Un alt pericol este să subestimăm uh, provocările pentru Europa. Uh, unii sper că Trump va pleca la un moment dat. Unii spun însă că uh, e momentul ca Europa să se confrunte cu SUA. Cred că ambele ipoteze sunt periculoase. Uh, Uh, Trump va rămâne la putere. Nu uh, cred că trebuie să ne bazăm pe faptul că s-ar putea uh, să fie dat jos la putere. S-ar putea chiar să fie reales în 2020. Nu o să schimbe punctul de vedere. Felul în care vede lumea și stilul său de a face politică vor continua. Dacă ne uităm pe, după exemple, pe glob, în legătură cu uh, cum a putea proceda, uh, Japonia mi-a uh, atras atenția. Trump a anunțat înainte că se va retrage din TPP și a făcut acest lucru. Japonia a avut nevoie de mai puțin de un an pentru a organiza TPP-ul 11, un acord fără SUA, dar cu alții parteneri. Japonia consideră că TPP-ul va putea să îngrădească în continuare China și va, va, va introduce reguli de bază. Aș dori, uh, s-ar putea să vi se pară că sunt un uh, idealist, însă regulile liberale uh, sunt în vigoare doar dacă vrem ca ordinea mondială să continue să supraviețuiască. Întrebarea pentru Europa este dubla. Europa va fi în stare să vină cu un acord asemănător și dacă Europa e de acord cu Japonia, atunci Um, atunci, deci Europa ar trebui uh, să se pună de acord pentru Japonia, pentru ca Trump uh, să înțeleagă că uh, Europa nu este o alternativă pentru Japonia. Avem de-a face cu o alianță cu Japonia și nu o concurență pentru a câștiga locul de frundaș în ochii SUA. Există mai multe domenii în care putem să ne exercităm uh, influența. În primul rând, acordurile comerciale. Uniunea Europeană poate să influențeze acordurile comerciale într-o vremă în care uh, SUA acum se pune pe margine. O a reușit să finalizeze și să negocieze acorduri cu Canada, cu Mexicul, cu Japonia, cu uh, Corea de Sud, cu multe state din Africa și cu Mercosurul. La fel, Europa influențează regulile pentru a proteja datele, mai ales prin regulamentul său de bază privind protecția datelor zilnic uh, simtă consecințele în SUA. Organizațiile americane m-au rugat să uh, fiu de acord să, primi, uh, să primesc în continuare e mail în baza regulamentului general de protecția datelor, dar există și domenii în care Europa nu are influență. În primul rând, de exemplu, statele membre nu au aceea, același punct de vedere. Dacă pun uh, o întrebare la uh, Berlin sau la Varșovia sau uh, la Paris în legătură cu alegerea lui Trump, germanii sunt sângeniți. Pentru polonezi spun nu e o problemă, avem relații foarte bune. Iar francezii spun că nu este pentru prima dată când trebuie să avem de-a face cu un președinte american dificil. La fel, primesc răspunsuri diferite când întrebă care ar trebui să fie obiectivul relațiilor transatlantice. Polonezii spun securitatea, germanii spun comerțul și investițiile, iar francezii spun menținerea ordinii uh, multilaterale nu putem să ne punem de acord pe chestiuni de principiu. O altă problemă provine din faptul că Uniunea Europeană a reușit să ajungă la reguli și la acorduri, dar nu le prea pune în aplicare. Uitați-vă la acordul cu Iranul. Europa ar dori să salveze acest acord, însă nu reușească să protejeze companiile uh, care sunt gata să facă afaceri cu Iranul uh, din, uh, de sancțiuni extrateritoriale americane democrația și statul de drept. Dacă, de exemplu, Polonia și Ungaria um, pun probleme în legătură cu respectarea valorilor uh, uh de bază, Europa nu uh, se asigură că statul de drept este bine aplicat. Un alt exemplu, uh, Germania și Franța au fost primele care au, um, uh, n-au respectat regulile cu privire la um, pactul de stabilitate. Acum avem Grecia și după aceea uh, Italia. Apoi, criza migrației. Avem regulile, uh, felul în care trebuie să procedăm cu migrații și cu refugiații, însă ele au fost ignorate. Războiul din Ucraina. Pentru prima dată în ultimii zeci de ani, uh, SUA a părăsit uh, procesul de gestiune a crizei într-un conflict cu Rusia și a lăsat acest conflict pentru europeni. Au ajuns la acordurile la Minsk, însă problema este că Europa nu are capacitatea de punere în aplicare acestui acord. Să vedem când uh, vom începe cu adevărat să, le, uh, să luăm regulile în serios, fără niciun fel de excepție. Cu toții știm că nu există soluții uh, rapide. Nu va exista un tratat european în viitorul apropiat care să transfere competențe de la nivelul stat, Uniunii Europene la nivel de state membre. Deci progresul va depinde de dorința guvernelor naționale de a consolida cooperarea interguvernamentală. Dacă Europa dorește să nu piardă putere, atunci va trebui să vină cu rezultate mai concrete. Și e valabil acest lucru pentru toți tot ce vizează securitatea. Cetățenii europeni uh, uh, speră să primească protecție. Uh, protecție de amenințări interne, de amenințări externe, amenințări la adresa securității economice și sociale ceea ce este compatibil și cu așteptările SUA. Europa ar trebui să-și asume mai multă răspunderea pentru uh, propria securitate. Deci, haideți să ne concentrăm pe aspectul securitate. Uh, Uh, știm uh, cum uh, e când faci prea multe promisiuni și nu le ții. Vă reamintiți războaiele din Balcani în urmă cu 20 de ani? Europa nu a putut să pună capăt războiului până când SUA nu a intervenit. Vă amintiți promisiunile că cu toții vom acționa împreună? Suntem mai bine pregătiți astăzi? Nu mi se pare deloc. Țara mea, Germania, este în miezul problemei. Semnăm angajamente pe care nu le punem în aplicare nu ne respectăm uh, uh obiectivul de 2% pentru neta, neto, NATO cu uh, scuza că este atât de greu să îi convingem pe germanii care adoră atât de mult uh, pacea să dea mai mulți bani. Am semnat PESCO uh, în sperarea că îi vom convinge pe europeni, pe, pe germanii care iubesc Europa, să cheltuiască mai mult pe apărarea europeană. Însă problema este că banii pentru PESCO nu există cred că e momentul uh, să acționăm, uh, să ne ținem de promisiuni. Vă spun acest lucru după ce am fost la Paris și la Varșovia. La Paris uh, domnește așa un sentiment de urgență, nu și la Berlin. Germanii spunem, spun uh, suntem bine. Problemele au loc în altă parte. De deci ce ar trebui să intervenim noi? În spatele ușilor închise, politicienii și uh, funcționarii germani în Germania sunt de acord că trebuie să facem mai mult. Însă, uh, cine merge și în fața alegătorilor cu această veste? Partenerii noștri nu mai sunt uh, dispuși să uh, accepte toate scuzele germanilor și pe bună dreptate. Eu personal sunt convins că nu este chiar așa de greu să convingi opinia publică germană. Eu am participat la multe, germanii, ă, multe dezbateri în întreaga Germanie în ultimii patru ani și oamenii sunt gata să ne asculte. Avem o problemă de leadership încă. Însă, Vă rog ă, pe toți să nu fiți prea politicoși cu partenerii din Germania. Puneți-i la încercare. Germania trebuie să se schimbe. Să se schimbe. Pentru că uh, Uh, destinul Germaniei și al Europei uh, sunt legate împreună, ori învățăm uh, să obținem rezultate, ori importanța noastră va scădea cu timpul. Vă mulțumesc! Thank you, doctor. Mulțumim foarte mult, domnule von Marshall. Intervenția dumneavoastră a fost foarte interesantă. Al treilea vorbitor este domnul Jeremy Shapiro, care este director la, de cercetare la Consiliul European pentru Relații Externe, care va examina relațiile UE-SUA în timpul uh, guvernării Trump. Vă rog, domnule Shapiro, aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc foarte mult. Este o onoare să mă aflu aici și să mă adresez uh, acestei comisii și uh, acestei audiențe. Dacă încercăm să înțelegem abordarea față de UE a administrației Trump, cred că trebuie să facem câteva observații prealabile în legătură cu această administrație. O analiză de fond. În primul rând, administrația Trump, în general, nu are, de fapt, niciun fel de abordare față de Uniunea Europeană, față de Europa sau față de orice altă chestiune legată de politica externă în afară de comerț și migrație, imigrație. Bine, păi, asta nu uh, înțeleg, uh, nu vreau să spun că este divizată administrația. Acesta este normalul administrației Trump. Problema este că nu pot să-și formeze o um, strategie de uh, politică externă. Și uh, o parte importantă a problemei este temperamentul, personalitatea și judecata președintelui. Pentru că el nu uh, pune niciun preț pe consecvență, ignoră majoritatea chestiunilor legate de politică externă și uh, intervine uh, din capriciu, uh, din senin și fără să fie atent deloc la ce s-a întâmplat înainte. Uh, este foarte greu chiar și pentru consilierii lui cei mai um, cumpătați să creeze o strategie. Nimeni uh, n-ar trebui să creadă pe nimeni, în afară de mine, uh, care pretinde că știe ceva despre politica externă a Statelor Unite. Nici măcar dacă persoana în cauză este Donald Trump, nici măcar el nu știe care este politica lui externă. În general, um, politica externă s-a centrat uh, pe comerț internațional. Aceasta este chestiunea care l-a atras către politică în anii 80. 30 uh, de ani el a crezut că sistemul internațional de comerț uh, oferă un târg dezavantajos Statelor Unite. Un uh, element uh, cheie pentru acest uh, târg neavantajos este faptul că UE participă la negocieri multilaterale, ceea ce împiedică Statele Unite să se prevaleze de ponderea pe care economia americană o are prin dimensiunile sale. Ehm, practic, pleacă, președintele pleacă de la premisa că toată lumea complotează la nivel multilateral pentru a constrânge Statele Unite să accepte acest târg neavantajos. Nu acceptă, în special în ceea ce privește Uniunea Europeană, ehm, opinia pe care a avut-o până acum au avut-o până acum toți președinții americani din uh, anii 40 încoace, cum că Statele Unite au un interes în uh, integrarea europeană și în menținerea păcii și uh, prosperității aici. În ceea ce privește China și Japonia, concentrarea sa geopolitică nu a fost pe această zonă, ci mai mult pe Orientul Mijlociu, pe Irak, Siria și Libia. Se extinde prin Um, se <laughs> implică mai mult în dezvoltarea de uh, câmpuri de golf, uh, pune, dă vina pe mai multe organizații că îl împiedică să um, construiască aceste câmpuri de golf în Irlanda, de exemplu. De fiecare dată când s-a întâlnit cu um, uh, Angela Merkel, uh, doamna Merkel a încercat să-l convingă că nu are nimic cu câmpurile administrare de golf, însă el rezistă la orice fel de reformare și la orice fel de uh, îmbunătățire personală. Vă rog să rezistați tentației uh, de a crea un discurs strategic uh, referitor la abordarea pe care o administrația Trump față de UE. Rezistați tentației pentru că nu există o astfel de strategie niciodată nu va exista o abordare consecventă a administrației Trump față de Uniunea Europeană. Probabil că această abordare va fi uh, ce rămâne după ce se discută alte chestiuni, uh, precum uh, chestiuni legate de comerțul cu China și așa mai departe. O idee foarte populară atât în Statele Unite cât și în Uniune pe care uh, așa numiți adulți uh, prezenți, uh, consilierii lui Trump sau Congresul pot crea o politică externă consecventă față de UE sau față altă zonă, nu a supraviețuit de fapt celor prime, primelor 15 luni ale administrației Trump. Președintele Trump, ca majoritatea președinților americani dinaintea lui, a devenit mai mult în politica externă decât în politica sa internă decât în cea externă, pentru că acolo are mai, mult, uh, mai multă influență, mai mult impact. De aceea ne putem aștepta la și mai multă inconsecvență. Este important, de exemplu, să vedem uh, uh, cum a reacționat UE față de PESCO în ultimele câteva, uh, recent. Um, administrația Trump nu este îngrijorată, cum au făcut alte administrații în anii 90, cum că planurile de apărare ale Uniunii Europene ar putea afecta NATO sau că Uniunea Europeană ar putea deveni un competitor strategic uh, competiție strategică pentru uh, Statele Unite. Pur și simplu nu au gândirea strategică necesară pentru a fi îngrijorați de acest lucru. Ei sunt mult mai preocupați de aspectele comerciale ale PESCO. Faptul că Fondul European pentru Apărare ar putea să discrimineze um, în dezavantajul firmelor americane. Deci ei sunt concentrați mult mai mult pe partea comercială și mai puțin pe partea legată de strategie. Um, în al doilea rând, cred că trebuie să ne concentrăm mai mult pe negocieri, uh, mai mult decât pe strategie. Uniunea Europeană trebuie să ia în serios uh, concentrarea lui Trump consecventă pe negocieri. Uh, și prin asta înțelege tranzacții prin care se urmărește interesul personal, um, profitul. Nu e vorba de urmărirea valorilor comune, e vorba de culegerea uh, roadelor prezentului și nu de nostalgii ale trecutului. Um, istoria uh, împărtășită, idealurile împărtășite uh, înseamnă pentru Trump puncte slabe în negocieri. Experiența lui cu, um, contract, cu înțelegerea cu Iranul a arătat că foarte mulți uh, din Statele Unite, foarte mulți lideri l-au flatat pe Trump pentru a obține articole pozitive în presă, dar nu e greu să-l flatezi pe Trump. Este greu să transformi uh, o reuniune în care l-ai flatat în rezultate concrete de politică sau e foarte greu să-l faci să-și amintească această reuniune pe care tu o vezi uh, de, ca fiind uh, de succes. Pe Trump îl poți constrânge amenințând să implementezi contra în cazul Iranului. Dar pentru asta trebuie să, fie, să existe unitate, iar uh, Uniunea Europeană uh, nu reușește întotdeauna să uh, fie unită. E greu să te impui în Washington și să fii respectat, numai că nu, numai așa o poți face. Uniunea Europeană nu poate ignora importanța găsirii unei cauze comune cu alte puteri în ceea ce privește politicile lui Trump. Um, Rusia, China și India sunt astfel de puteri uh, pe care UE trebuie să și le alieze pentru a îmbunătăți uh, relațiile cu Statele Unite. În ciuda excentricităților uh, administrației și a lui Trump însuși, legăturile comerciale și ideologice între, Uni- între Europa și Statele Unite înseamnă că aceste două vor uh, trebuie și vor rămâne cele mai apro- cei mai apropiați aliați geopolitici. În chestiuni precum Iranul, uh, schimbările uh, climatice și tarifele la oțel și aluminiu, um, mișcări tactice cu alte puteri pot uh, îmbunătăți nivelul de vizibilitate al relațiilor UE-USA. Mulțumesc, domnule Shapiro, pentru această analize. Uh, trebuia să mai avem un vorbitor, uh, domnul Bart Chelemans, care uh, s-a scuzat pentru că nu poate participa la această audiere din motive de sănătate. Îi dorim o sănătoșire grabnică și voi da acum cuvântul președintelui Comisiei pentru Comerț Internațional, domnul Lange care va face prezentarea introductivă nu pentru doar două minute, pentru că aveți ceva timp de la vorbitorul care nu s-a prezentat. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, trei întrebări pentru experți comerciale, bineînțeles. SUA, fără îndoială, sunt cel mai mare partener comercial al UE la exporturi și al doilea la importuri. Totul se bazează, bineînțeles, pe regulile OMC. În 1995, de atunci avem acest set de reguli. Și e un motiv pentru care există acest succes comercial înregistrat. înregistrat. Acum SUA, cum ne spunea domnul Gardner, subminează aceste reguli ale OMC-urilor OMC-ului. Pentru cazul oțelului se, of, se folosesc de altă legislație din 1962, de la războiul rece, tot felul de măsuri legate de securitatea națională și în uh, cazul Chinei Actul 301 din 1974 sunt acte legislative care au fost create înainte să se fondeze OMC-ul și Uniunea Europeană a avut un caz împotriva legii 301 în 96. Era suficient de clar că toată lumea, până și Statele Unite, știau că această legislație nu se aliniază regulilor OMC. Există această problemă reală în sistemul comercial global. Ce fel de perspective de cooperare considerați că există? O reformare a OMC-ului astfel încât SUA să fie readusă în acest sistem de comerț internațional? Bineînțeles, avem probleme specifice legate de SUA și anume că SUA ignoră numirea judecătorilor în Curtea de Apel. Și e o problemă. E clar că nu mai funcționează aceste reguli ale OMC. Ce fel de cooperare ar putea să există astfel încât să fie asigurat acest sistem comercial global? În al doilea rând, în SUA. De ce? Pentru Casa Albă doar relațiile comerciale pe bunuri sunt uh, cheia. Bineînțeles, există și serviciile, avem un surplus în ceea ce privește acestea și cred că cei care au de câștigat de pe urma TRIPS în SUA există foarte mult, mulți bani din, paten, din brevete și altele care ajung în SUA. Cred că anul trecut au câștigat 30 de miliarde din China. De ce se axează atunci doar pe comerțul cu bunuri și pe această relație? De ce cei din SUA nu analizează întreaga perspectivă comercială? Și în al treilea rând, cum spunea și domnul Garner, este destul de clar că nu poți să faci acorduri comerciale sub presiune. Aceste exerciții ale terorii nu vor duce la acorduri mai bune de pe partea europeană. Cu toate acestea, ne putem gândi ce fel de măsuri ar putea să fie utile, astfel încât să înțelegem mai bine viitorul. Există vreo posibilitate să se creeze acces de piață, un acord privind accesul pe piață, care, bineînțeles, să fie echilibrat. Nu e posibil să se folosească doar uh, tariful pe de-o parte și să nu existe acces pentru achiziții publice și servicii pe cealaltă parte a Atlanticului. Credeți că Există vreo modalitate prin care, fără presiuni, să avem o abordare comună pentru un asemenea acord privind accesul pe piață? Mulțumesc! Bine, vă mulțumim! Am lista vorbitorilor aici. Avem 10 vorbitori pe listă, 11 vorbitori acum cu domnul Tănăc, 12, bine închidem lista. Fiecare vorbitor un minut și jumătate. Vom începe cu domnul Peterle. Ce onoare! Vă mulțumesc. În primul rând vreau să le mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru cuvintele foarte clare. Aș spune că, din punct de vedere genetic, aparținem aceleași familii și UE și SUA, însă genetica nu contează aici. Ca politicieni, noi suntem obișnuiți cu, anumită, cu un anumit grad de prevedere. E un element destul de important pentru stabilitate. Nu voi continua să fac asemenea declarații teoretice. În primul rând, cred că această dezbatere e o dezbatere despre noi. Cred că domnul von Marshall a orientat dezbaterea într-o asemenea direcție. O parte pozitivă a situației actuale se întrezărește din această perspectivă. Nu îmi plac sloganurile de mai multă Europa. Însă trebuie să depășim această situație cu o Europa mai unită, cu idei mai clare și cu mai multă hotărâre. Domnul Gardner a spus că vom supraviețui. Da, sunt sigur că vom supraviețui, dar, dar cu ce preț? Există multe întrebări care au de-a face cu această chestiune. Cred că domnul von Marshall e cel care a menționat Balcanii Occidentali. Știți că va avea loc un summit la Sofia pe acest subiect. Recent a avut loc și o conferință la Washington. Înțeleg că oamenii foarte importanți au vorbit acolo despre acești, această regiune. Noi vom coopera cu SUA sau vom intra în competiție? pe această regiune atât de sensibilă de pe continentul european. Chirac spunea Frans la premier, Franța prima, și înțeleg că acum am trecut la America First, America prima. Însă nu cred că avem o problemă în ceea ce înseamnă să fii minunat, ci ce înseamnă să fii primul, în, să fii minunat în a lucra împreună. Despre colaborare vorbim acum. Și eu sper că vom aprofunda dialogul și dialogul parlamentar transatlantic și că vom uh, juca cărțile europene mai puternic. Mulțumim! Doamna Gomez are cuvântul. Acum vă rog să vă încadrați în timp un minut și jumătate. Da, bun venit din nou alături de noi, domnule Garner. Nu ați menționat elefantul din cameră și anume Rusia, ceea ce cred că e o problemă nu doar în SUA. Pun această întrebare și domnului profesor von Marshall. Nu e cumva o problemă și în UE? Ne-ați explicat acele probleme de leadership sau aș putea spune lipsa de voință politică sau de a forma o asemenea voință politică pentru acțiune. Când vedem care sunt consecințele de diferitele ape, tulburi din administrația lui Trump sau Trump și con legătura cu Gazprom în Europa, se explică multe și ne arată multe cu privire la incapacitatea noastră de a face lucrul corect. Sunteți de acord cu mine? Vă mulțumim, doamnă Gomez, domnule Tenoc, dumneavoastră aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Da, ne-a lipsit domnul ambasador, trebuie să o spun, și cuvintele sale înțelepte și am considerat că intervenția sa de astăzi a fost una care vine la momentul potrivit. Înțeleg că a fost numit acum un succesor și sper că acesta va fi pe măsura acceptărilor, așteptărilor și va intra în dialog cu noi. Trebuie să spun că eu nu am fost surprins deloc de politicile administrației Trump, de lipsa lor sau imprevizibilul lor, pentru că Înainte să vin aici aveam uh, o altă slujbă, așa că pot să înțeleg foarte bine multe tipuri de personalități pentru că am fost psihiatru. Retragerea din acordul de la Paris, trebuie să o spun și pe aceasta, faptul că s-au, închi- înghețat negocierile TTIP și acum tot ceea ce se întâmplă, ei bine, eu cred că sunt niște evenimente dezastroase la nivel global. Faptul că Ah, a intrat acum în discuție cu liderul corean, tot ceea ce se întâmplă acum, ce fac cu Iranul, deși Iranul și-a respectat obligațiile, ceea ce se întâmplă cu acordul de neproliferare, tot ceea ce se face acum transmite semnale negative, aș spune eu. Nu este pedepsit un comportament prost acum, însă nu cred că ar trebui să fim mult prea surprinși. Recent am avut o conversație cu un uh, europarlamentar membru al UKIP și da, există această dorință acum printre populiști de peste tot uh, care spun cam același lucru, să fie distrus multilateralismul, că ăsta ar fi marele inamic. Acum au înțeles care e problema, ce văd ei că e problema. Guvernanța globală, interconectarea, circulația persoanelor, comerțul, pentru ei totul trebuie să meargă în spate. Unii și-ar dori să ne întoarcem în anii 50, alții prin 1850 din păcate, așa e și totul merge împotriva multilateralismului și o întoarcere la suveranitatea absolută a statelor națiune. În legătură cu TRIPS, populiștii poate nu sunt destul de isteți să-și dea seama ce se întâmplă cu tot comerțul. Văd doar ceea ce se întâmplă cu bunurile și oamenii. Restul îi depășește. Mulțumesc, doamna așa chiar cuvântul. Apreciez această șansă de a putea să discutăm acum cu privire la starea în care sunt relațiile transatlantice. Pe mine mă doare sufletul mă îngrijorez și un element pe care vreau să îl împărtășesc cu dumneavoastră. Pe lângă evenimentele recente, vom vedea schimbări foarte mari în curând, care vor avea un impact asupra viitorului relațiilor transatlantice, care sunt uh, bine ancorate în generația baby boom, iar acum vine o altă generație. Mă întreb dacă vorbitorii noștri s-au gândit și la această diferență de generații. Cred că acum um, Trebuie să absorbim șoc după șoc. În acest context, v-aș întreba următoarele. Dacă de pe partea americanilor se pare că europenii sunt realiști, sunt suficient de treji ei sau încă caută leacuri minune pentru a rezista. Și la fel, tot din partea Washingtonului, Washingtonului dacă există o, o tactică, nu o strategie de a diviza și cuceri statele membre, să fie ațățate unele împotriva celorlalte, mai ales cu privire la relația cu Rusia. Aceasta mă interesează, totul din această perspectivă. Și apoi, discuția internă din SUA cu privire la tarif, reguli, reguli comerciale, China, cum evaluați dumneavoastră ceea ce s-a întâmplat acum sub această administrație, cu aceste politici neobișnuite comerciale ale lui Trump. Mulțumim și acum urmează domnul Hagi Gheorghev. Mulțumesc, domnule Sheperson, și mulțumesc tuturor celor care au vorbit așa pe șleau, foarte deschis am avut o idee pe care doream să vă împărtășesc și mi-ar plăcea dacă și cineva ar putea să o aprofundeze. Vorbim uh, foarte mult despre stabilitate în lume, care cu siguranță se află în primejdie, iar eu cred că singura soluție e să scăpăm de dreptul de veto pe care l-au uh, membrii permanenți ai uh, Consiliului de Securitate NATO. ONU. Se justifica în urmă cu mulți ani când ONU mm, a luat această hotărâre, dar cred că acest drept de veto e o piedică în calea apărării oricărei țări care este uh, orice țară care este în primejdie pentru că nu se poate uh, da un răspuns de tip uh, da sau nu. Uh, doar Uniunea Europeană poate să pună problema pe tapet. Știu că avem Uh, și noi o țară care uh, avem țări care uh, sunt membre permanente, dar dacă domnul Macron împărtășește acest punct de vedere, ar putea schimba lumea. Mi-ar plăcea dacă cineva ar putea să aprofundeze această idee și să vedem dacă nu am putea să aducem această idee în ochii opiniei publice. Mulțumesc. Doamna Bilde. Si, monsieur. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Sancțiunile împotriva companiilor europene în Iran ne îngrijorează pentru că PSA sau total grupuri franceze ar putea să fie vizate. Însă politica americană, care uh, lezează cel mai mult europenii, Uh, o reprezintă sancțiunile uh, rusești și care trebuie trimise la uh, guvernul Obama. Joe Biden a recunoscut în ianuarie că UE a impus sancțiuni Rusiei, din care nu are nimic de câștigat. Comerțul european cu Rusia este de 10 ori mai mare decât cel cu SUA, iar Rusia este a treia țară parteneră economică europeană, în condițiile în care e al 23-lea uh, partener al uh, uh, SUA pentru comerțul internațional. Îmi pare rău că președintele Trump a impus aceste sancțiuni care pun în pericol proiecte europene precum Nord Stream 2 sau micii producători francezi ca producătorii de brânză care deja au probleme în țara noastră și care știm că sunt foarte apreciați în Rusia. Nu credeți că avem de-a face cu o adevărată ruptură? Cum vedeți viitorul relațiilor transatlantice din acest punct de vedere? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, le mulțumesc uh, uh, vorbitorilor pentru prezentările foarte interesante. Eu cred personal că Uh, trebuie să tragem două concluzii. În primul rând că nu trebuie să-l subestimăm pe Trump, în primul rând, și apoi nu, că nu putem uh, pleca de la premisa că uh, Trump nu va obține și al doilea mandat, deci va fi durabil, să zicem, la putere. În orice caz, nu uh, știm că este foarte imprevizibil, uh, reacționează așa la uh, foarte înfierbântat, dar, din câte am uh, văzut eu, opinia publică americană nu consideră că este un lucru chiar negativ, așa cum vedem noi lucrurile de cealaltă parte a uh, Oceanului Atlantic. Dar, uh, și să nu mai uităm, să nu uităm nici faptul că SUA are și alți parteneri în lume, dar ajung și la întrebarea mea. Știm că în orice dificultate se ascunde o oportunitate și Uh, s-a spus că uh, americanii uh, părăsesc acordul cu Iranul, dar cred că este o oportunitate pentru noi să discutăm cu interlocutorii noștri iranieni și să le spunem că noi intenționăm să ne menținem cuvântul și să ne păstrim aceste obiective geostrategice și politice față de SUA. Chiar dacă avem poziții divergențe față de prietenii de la Washington. Dacă avem uh, uh, o poziție foarte puternică și apoi uh, sancțiuni din partea SUA și dacă retorcăm la fel, mă întreb până unde e dispus să meargă președintele Trump. E gata să meargă până la finalele acestui război sau uh, va deveni și el înțelept și va asculta, de exemplu, pe oamenii de afaceri din SUA care uh, uh, pierd o uh, cotă de piață foarte importantă, la fel cum noi nu ne putem să permite să pierdem piața americană. Până unde va fi dispus să meargă uh, Trump? Următorul este domnul Pobrix. Mulțumesc. În primul rând, aș dori să spun că, bineînțeles că îl putem tot uh, critica pe Trump, putem să ne batem joc de el în Europa, foarte mulți din societate se distrează astfel, dar nu putem să uh, schimbăm uh, președintele SUA și trebuie să-l acceptăm așa cum este și o realitate amară. Și, din acest punct de vedere, trebuie să acceptăm, în pofida tuturor celor spuse, că SUA a fost și va rămâne partenerul strategic cel mai important pentru Europa. Și, din acest punct de vedere, în primul rând, aș dori să vă întreb ce am putea face noi. Și mie mi se pare... Uh, pe mine mă deranjează ce a spus domnul Sapiro, că am putea să folosim cooperarea tehnică cu țări precum China și Rusia pentru a uh, lupta împotriva lui Trump și a SUA. Poate am uh, înțeles greșit, dar cred că asta și-ar dori de fapt Putin și uh, liderii din China. Nu putem proceda așa, nu ne putem permite, chiar dacă toată lumea ne îndeamnă să mergem în aceeași direcție și chiar dacă, dacă gândim așa, nu gândim la rece, suntem tentați să cădem în această prăpastie. Cred că este foarte important să nu uităm ce a spus un alt vorbitor aici. Germania nu se mai poate ascunde în spatele uh, istoriei sale. Trebuie să-și uh, asigure Uh, să plătească pentru apărare. Uh, la fel cum Franța uh, și-a asumat leadership-ul cu Macron. Dacă vrem un parteneriat transatlantic, avem nevoie de leadership și doar așa putem să supraviețuim, pentru că situația din lume se schimbă. Și oamenii ca Trump, din păcate, dar și ca și Putin și cei din China, sunt dispuși sau își doresc ca ordinea mondială să se schimbe mm, poate că putem folosi această Uh, oportunitate de a avea uh, negocieri și să obținem un uh, TTIP plus sau așa mai departe. Poate că Trump ar vrea să negocieze un al doilea acord. În orice caz, trebuie să investim în securitate și în apărare. Nu mai putem amâna aceste investiții și răspunsul răspund, se află în centrul Europei. Mulțumesc, domnul Panțeri, următorul vorbitor. Mai avem încă șase vorbitori înscriși. Am închis lista, dar vă rog să nu vă depășiți timpul alocat. Presidente, eh, signor Marshall, io comprendo benissimo la sua... Mulțumesc. Domnule Marshall, eh, înțeleg provocarea intelectuală la care, pe care ne-ați lansat-o, însă trebuie să recunosc că până la urmă putem să ajungem să reducem sfera politică a Europei la ceva nesemnificativ față de Statele Unite. Realitatea este că Washington a ajuns în uh, cel mai, în uh, punctul cel mai scăzut referitor la încredere și la încălcarea principiilor în relația sa cu Europa. Uh, în ceea ce privește uh, amenințarea de a impune sancțiuni companiilor europene ca urmare a chestiunii legate de uh, Iran, acest lucru vorbește de la sine. Dezbaterea um, între, uh, pentru, privind relația cu Statele Unite a fost o dialectică între cei care sunt critici cu Statele Unite și cei care nu sunt. Uh, nu credeți că noua fază politică inaugurată de administrația Trump, care poate duce la rezultate imprevizibile de-a lungul timpului, nu credeți că aceasta înseamnă că noi toți în Europa și uh, prietenii noi ar trebui să regândim această relație din perspectivă geopolitică? Domnul Mian Mon cuvântul. În primul rând vreau să îi salut pe uh, invitații noștri, în, speci- în special uh, domnului uh, Garner, care este uh, un prieten al meu cu care am discutat uh, și am lucrat împreună uh, și am fost mereu pe aceeași uh, lungime de undă. Statele Unite sunt partenerii noștri naturali și reprezintă relația strategică cea mai importantă a Uniunii Europene. Uh, avem poziții în ce în ce mai divergente în ceea ce privește schimbările climatice, mutarea ambasadei la Ierusalim sau ultima chestiune uh, legată de Iran. Uh. Se pare că Washington, că noua, Uniun, noua administrație americană consideră că Uniunea Europeană și-a pierdut relevanța, probabil și ca urmare a Brexitului. ului cei trei uh, invitați uh, insistă ca terapie asupra importanței menținerii Uniunii uh, în uh, Europeană. Suntem într-un moment în care forțele eurofobe și populismul sunt în creștere. Probabil că la alegerile uh, din 2019 vor duce la un Parlament și mai fragmentat și la o Comisie Europeană mai slabă. Deci această uniune uh, asupra căreia insistă ei, nu știu dacă ne putem ridica la înălțimile așteptărilor în privința acestei unități. Permiteți-mi să spun câte ceva despre ce, care cred eu că poate fi viitorul administrației Trump după alegerile legislative din uh, toamnă. Cred că următorii doi ani și jumătate uh, sau poate șase ani uh, și jumătate vor fi afectați. Așa să-mi spuneți cum vedeți noastră lucrurile. Mulțumesc. Domnul Con are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vă mulțumesc uh, tuturor uh, pentru prezență. Vreau să vă întreb despre politica externă haotică a uh, Statelor Unite. Credeți că soluția um, cu două state este o posibilitate ca urmare a mutării ambasadei? Ce părere aveți? De asemenea, în legătură cu destabilizarea, cu sancțiunile împotriva companiilor europene care încă lucrează cu Iranul, strămutarea um, lucrătorilor din domeniul siderurgic. Uniunea Europeană poate să aibă o prezență globală sau uh, îi vor lua locul Rusia sau China? Putem rămâne în uh, prim plan și uh, Credeți că uh, Trump poate primi uh, premiul Nobel pentru pace pentru uh, eforturile sale cu Corea de Sud și Corea de Nord? Cum vede, văd experții noștri această chestiune? Mich würde interessieren, was Nordkorea... M-ar interesa foarte mult ce uh, crede uh, dictatorul din uh, Corea de Nord uh, în legătură cu intenția uh, SUA de a nu a mai respecta acordul cu Iranul. Știm că negocierile pentru acord uh, și uh, baza acordului nu au fost uh, respectate înainte am văzut că au fost oprite manevre militare. Cum se prezintă situația în prezent de la nivel diplomatic și politic? Uh, ceea ce reprezintă, bineînțeles, o mare provocare pentru militari. Uh, un al doilea domeniu important este cel al comerțului pentru noi. E foarte important uh, să ținem cont de IMM-uri, de companiile care doresc să facă comerț, care vor să fie activă și de aceea cred că este foarte important să încurajăm comerțul electro electronic la OMC. Eu cred că trebuie să lansăm stimulente în Europa, dar și în SUA, Uh, care să uh, consolideze comerțul reciproc și uh, să nu impunem um, um, taxe vamale suplimentare, ci să reducem taxele vamale, pentru că nu se poate ca, pe de o parte, Trump să dea reduceri fiscale și Uh, pe de altă parte să introducă uh, taxe suplimentare care îi uh, afectează pe consumatori și care fac ca firmele să nu mai fie competitive. Și aici trebuie să stimulăm, dar și să pedepsim. Aceasta ar fi strategia potrivită și m-ar interesa dacă se poate, de exemplu, dacă în domeniul cercetării și al inovării am putea să cooperăm mai mult împreună. Mulțumesc, domnul Perniu. Domnul președinte, domnilor și domnilor, Cred că discuția noastră este foarte interesantă într-un moment în care uh, dezordinea pare că și-a atins uh, punctul culminant. Cred că greșim uh, dacă îl considerăm pe Trump prostul satului. Uh, ar fi o eroare politică majoră să facem asta, o eroare politică comisă de um, tehnocrații americani și de inteligenția democrată, care um, s-a zdrobit sub puterea populismului uh, acum uh, un an și jumătate. A cedat în fața paroxismului populismului. Și uh, mă voi referi și eu la chestiunea palestiniană, cum a făcut-o colegul Khan. Uh, când ambasadorul SUA pe lângă ONU, Nikki Haley, uh, a spus ieri că uh, Israelul uh, a dovedit și a dovedit reținere trăgând fără, fără trăgând cu arma în copii, intră în domeniul unei politici naționaliste care este din nefericire împărtășită de multe state prietene, aliate ale Statelor Unite, printre care și state europene. Și mă gândesc uh, la Israel, mă gândesc la um, um, Arabia Saudită, mă gândesc la Israel în ceea ce privește chestiunea palestiniană. Care este, în opinia dumneavoastră, rolul acestor state uh, în uh, relație cu Trump și cu administrația americană. Cine conduce? Europenii sunt uh, foarte divizați uh, în uh, special în chestiunea palestiniană, există trei tabere în care au păreri diferite în ceea ce privește o poziția noastră față de Statele Unite. Am avut o reuniune cu Pierre Vimon, care este unul dintre membrii excelenței ai diplomației internaționale și am discutat problema palestiniană și mi-a spus că am putea să încercăm să găsim alte parteneriate și să uh, extindem uh, Uh, ne extindem către China, Africa de Sud, Indonezia, India. Ce credeți despre această posibilitate? Mulțumesc, domnul Chelom. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Uh, sunt bucuros că îl avem aici pe domnul ambasador Gardner în fața noastră. Vreau să-l felicit pentru că a fost uh, ziua dumnealui. lui. Îmi place ce a spus domnul Peterle. Genetic ă, ă, suntem la fel, noi și cei de peste ă, ocean. Și nu doar genetic. E important însă să nu uităm că avem diferențe tactice care au existat întotdeauna, uh, dar că suntem în continuare aliați strategici și nu există alternativă la această realitate, deci să nu fim induși în eroare de comportamentul președintelui Trump. să facem presiuni asupra administrației americane, creând alianțe noi cu China sau Rusia, nu sunt doar de natură induce în eroare, dar ar trebui să fie considerate irresponsabile, complet uh, periculoase. Uh, Uh, Stoltenberg a spus uh, în urmă cu câteva zile că în continuare Statele Unite sunt implicate în NATO, nu doar cu vorbe, ci și cu fapte, pentru că și-au, crez- și-au sporit prezența în Europa um, și și-au triplat contribuția financiară la um, forțele europene. Și trebuie să apreciem uh, această realitate. Mulțumesc! doamna Rodriguez Peniero. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Felicitări, la mulți ani, domnule Garner. Bine ați revenit printre noi. E foarte interesantă această dezbatere. Mă bucur că am putut să o organizăm. Cred că uh, în ultimii ani cel mai nefericit uh, eveniment a fost alegerea lui Donald Trump. Până acum și-a îndeplinit toate promisiunile electorale, um, retragerea uh, de tip, uh, ambasada la Israel, retragerea din acordul cu Iranul, um, renegocierea uh, NAFTA. Nu e adevărat că nu există o strategie. Um, Arabia Saudită și Israelul sunt aliații lui Trump împotriva Iranului, care este cea mai mare amenințare din punct de vedere al lui Trump. Ehm, în ehm, campania sa Trump nu a spus-o, însă ține piept ehm, diplomației internaționale. Are un mod de a rezolva conflicte, a întors spatele modului de a rezolva conflicte prin negociere și prin dialog. Ar fi interesant să aflăm dacă în spatele lui Trump nu există un interes de a destabiliza întreaga lume dacă nu cumva există un interes intern al uh, cuiva. Să vedem ce se întâmplă cu alegerile din noiembrie. Dacă pronosticul este uh, favorabil și îi îmbunătățesc uh, situația, el oare va continua tot așa? Care este senzația poporului american în fața răspunsului pe care îl are Trump față de provocările uh, lumii și uh, cum răspunde la destabilizarea pe care o provoacă. Mulțumesc, domnul Salafran, care cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că trăim uh, vremuri de mare interdependență economică și mare fragmentare politică. Întrebarea mea se referă mai mult la, la viitor. Știu că e greu să privim în um, mingea de cristal pentru a citi viitorul. Dar până în 2050 vom, uh, vom reprezenta 6% din populația lumii. Cele două Americi, uh, fostul Occident, vor reprezenta sub 20%, iar acest dezechilibru demografic înseamnă și un dezechilibru uh, economic. Am văzut creșterea Chinei ca um, um, economie mondială, Um, care este principalul aliat al 120 uh, de țări. Uh, vedem cum cresc uh, alte puteri mondiale care nu ne împărtășesc valorile. Întrebarea mea e foarte simplă. Ne aflăm foarte uh, departe de uh, perioada când Uniunea Europeană reprezenta 30% din comerțul mondial. Uh, Uh, contribuim încă la PIB-ul mondial ceva mai mult decât Statele Unite, dar uh, în ce măsură uh, Occidentul va mai putea influența destinul lumii sau atitudinea administrației Trump va aduce cu sine un, o schimbare politică în guvernarea lumii, cum nu s-a mai întâmplat de foarte mult timp? Thank you very much. Now, uh... Mulțumesc foarte mult. Dacă permiteți, am să adaug ceva. În timpul uh, campaniei am crezut că se va limita uh, totul la campanie. Acum este evident că Donald Trump își implementează politicile. Trebuie să rămânem fideli parteneriatului cu Statele Unite, evident. În timpul uh, acestei dezbateri devine tot mai evident pentru mine că trebuie să avem și alte dezbateri de acest fel, pentru că toată lumea dorește să intervină. Din păcate, uh, timpul se scurge repede, am primit foarte multe întrebări și uh, nu se va putea răspunde la toate complet astăzi. Însă, după ce, înainte să te-ai da cuvântul la sfârșit domnului Brock, care este raportor, mai avem timp până la ora 4 și le voi acorda le voi acorda câte patru minute fiecare dintre, fiecare dintre invitații noștri. Voi începe cu domnul Gardner și după aceea îl vom asculta și pe colegul nostru, domnul Brock. Patru minute. Doar așa mi-am și închipuit când voi sărba ziua de naștere și anume vorbind în această comisie parlamentară. Au existat foarte multe comentarii interesante. Mă voi axa doar pe o parte dintre ele. Prețul, premiul Nobel pentru pace. Apare cuvântul pace cu un motiv acolo. Nu s-a numit premiul Nobel pentru război sau pentru destabilizare. Foarte mulți dintre vorbitori au spus cât de importantă e munca noastră comună pe multe subiecte. Mă voi axa pe cele menționate aici, pe comerț, cum spunea Bernd. Există anumite dezacorduri legate de TTIP, dar acesta rămâne un domeniu foarte important. Bunurile, da, aveți dreptate. De ce se axează pe bunuri? simplicitate, pentru că asta e ceea ce înțeleg alegătorii lui Trump. Asta e ce contează pentru ei. Bineînțeles că serviciile sunt partea invizibilă a comerțului, partea care crește mult mai repede, însă Trump se adresează alegătorilor lui. De ce tarifurile? Bineînțeles că nu există niciun fel de raționament economic, însă e ceva ce funcționează pentru cetățenii lui. De ce retragerea din acordul de la Paris? Uh, deși există multe locuri de muncă noi pentru regenerabile, alte tipuri de combustibil, alegătorii lui Trump sunt în alt domeniu. Apoi, tot ceea ce s-a spus despre accesul pe piață, eliminarea tarifurilor. Da, toate lucrurile vor fi dificile. Achizițiile publice. Achizițiile publice sunt acum un punct foarte puternic și era și când negociam. Serviciile maritime au căpătat o importanță și mai mare și o dificultate și mai mare. Uh, Așa că eu nu cred că acest acord privind accesul pe piață va fi unul facil. OMC administrația aceasta a fost forțată să facă propuneri cum să funcționeze mai bine OMC-ul, însă nu a făcut această administrație. Tot ce au spus, avem de noi membri în organul de apel și așa mai departe. Administrația a spus OMC-ul nu poate aborda problema Chinei. Bine, atunci haideți cu niște propuneri concrete cum ar putea să funcționeze OMC-ul mai bine foarte repede. Cred în continuare că există o serie întreagă de chestiuni pe care ar trebui să le abordăm împreună. Am menționat câteva subvențiile, proprietatea intelectuală, accesul pe piață pentru anumite țări, inclusiv China. Pe asta ar trebui să ne axăm, să spunem administrației că avem interese comune punerea în aplicare a legii. Acesta ar trebui să fie un domeniu, un domeniu care să fie lipsit de controverse. Am văzut o propunere a Comisiei cu privire la e-evidence, încearcă să facă același lucru și americanii cu legislația Cloud, Cloud Act. Trebuie ca aceste legislații să fie interoperabile și aș să putem colabora pe criminalitate gravă și terorism. Și apoi să ne axăm pe părțile pozitive, pentru că vedem cum care sunt răspunsurile în America. Vedeți uh, câți uh, cititori sunt pentru cele mai importante ziare din SUA. Cresc foarte mult aceste numere. Vedeți ce fac tinerii americani care se înregistrează ca să voteze. Vor vota la alegerile următoare. Jucăto- judecătorii noștri, sistemul nostru funcționează așa cum și-au dorit-o părinții fondatori. Așa că eu cred că există toate aceste mișcări care sunt pozitive și sunt de acord cu vorbitorii care au spus că avem nevoie de perspectivă pe termen lung. Vă mulțumim, domnule Gardner, domnule von Marshall. Mulțumesc. Voi începe cu câteva observații cu caracter general. În continuare, uh, am sentimentul că oamenii vor să râdă de Trump sau să se plângă la adresa lui. Da, înțeleg, sunt emoții pe care le înțelegem, însă nu ne ajută cu nimic. Trump nu va dispărea. Trebuie să începem să ne gândim cum putem să abordăm problema legată de Trump din mod din punct de vedere strategic. Asta e important pentru mine, să trecem de a râde de el, a ne plânge de el, să trecem la o abordare serioasă. Ce respectă el? Presiunile? Da, respectă când sunt puse presiune asupra lui. Așa funcționează el, emoțional. Și dacă faceți o comparație între vizita lui Merkel de acum un an și de acum, vedeți că... Uh, Există mult mai mult respect acum, după ultimele alegeri. Așa că haideți să acționăm așa, însă să nu intrăm în lupte pe care nu le putem câștiga. Această exercitare reciprocă de presiuni trebuie abordată cu grijă. Dacă să luăm în, deri, în în derâdere, bine, nu cred că am put- ar putea funcționa. Tarifele, dacă eliminăm tarifele, atunci uh, nu cred că vom rezolva nimic, nu va fi suficient. Avem tarife mai ridicate decât SUA, a spus acest lucru clar. Și apoi, trebuie să trecem de aceste bariere netarifare, ceea ce sunt considerate barierele netarifare în comerțul cu SUA. Intervine publicul aici devine dificil, ține de atitudine, de protecția consumatorilor, de domeniul agricol și așa mai departe. Cunoașteți toate acestea, e foarte greu și nu se pot face așa toate dintr-o dată. Mulți au pus întrebări cu privire la legile pe termen scurt, la jumătatea mandatului. Acestea sunt deschise. Dacă vedeți ce se întâmplă, democrații au un, un avantaj acum de 6-7 puncte procentuale. Însă când se transferă acesta în locuri, câte locuri va câștiga o parte sau cealaltă, lucrurile stau cam la fel. Așa că e încă foarte neclar dacă vor câștiga democrații sau nu aceste locuri și pentru Senat e și mai dificil. Două rezultate. Rezultatul acestor alegeri uh, va, va avea consecințe enorme, psihologice. Dacă democrații nici în această situație nu pot să recâștige instituția, atunci vor fi pierduți pentru mult timp și va fi mult mai ușor să fie reales Trump. Pe de altă parte, dacă democrații câștigă această instituție, atunci vor fi doi ani de blocaj politic în SUA. Nimic nu se va face pentru că va fi o luptă foarte puternică, o luptă până la os între cele două tabere, cine are șanse mai mari pentru 2020. Am auzit aici că Trump e lucrul cel mai rău care ni s-a întâmplat în ultimii ani. Nu sunt de acord. Mă pot gândi la multe lucruri care sunt mult mai rele decât Trump. Uh, verificările și funcționează în uh, SUA. Poate și controlul, poate nu ne place stilul lui, atitudinea lui, dar America e în continuare o democrație, sunt e un stat de drept și e partenerul nostru cel mai important pe comerț, pe securitate, pe orice vă puteți gândi. Și nu ne putem îndrepta în niciun caz spre China sau Rusia. Am fost întrebat de schimbarea de generație. Mă gândesc foarte mult la această schimbare și există aceste abordări noi. Da, există există o nouă generație care nu a cunoscut războiul rece și mm, e acest parteneriat pe care cumva trebuie să-l avem. Văd acest lucru în Europa Centrală și de Vest. Tinerii nu sunt foarte impresionați de muzica populară chinezească sau moda din India sau filmele din Corea de Nord sau orice altceva. Nu. Ei nici măcar nu se gândesc la asemenea aspecte. Ei sunt influențați de cultura americană și e un lucru pe care putem miza și merge câteodată mână în mână cu un sentiment politic negativ față de SUA și trebuie să mă opresc aici pentru că nu mai am timp. Vă mulțumim foarte mult. Acum domnul Shapiro. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări foarte interesante. Am putea continua conversa, uh, conversația la nesfârșit uh, și chiar mi-ar face plăcere să continui uh, să mai discutăm. Mai multe persoane au subliniat că ideea nu este să ne distrăm pe seama lui Donald Trump și să găsim soluții și răspunsuri la acțiunile sale. Sigur că putem să ne și distrăm pe seama lui, dar uh, trebuie în primul rând să facem ce spuneam înainte. Uh, care este întrebarea de bază? Pentru că, de bază, pentru că mulți au spus acest lucru. SUA este partenerul cel mai important pentru Europa, nu există nicio alternativă. Uh, noi trebuie să încercăm să apărăm ordinea mondială și uh, relațiile transatlantice în această perioadă tulbure. Da, cred că acesta este obiectivul nostru, aveți mare dreptate. Întrebarea este cum să procedăm. Uh, Cred că e foarte important să acceptăm că uh, lui uh, Donald Trump nu-i pasă de toate aceste aspecte despre ordinea mondială, a demonstrat acest lucru foarte clar și nu-i pasă nici uh, prea mult despre relațiile transatlantice. Nu așa cum le vedem noi, așa cum s-a spus aici, că este o comunitate de valori și de interese. Deci, dacă vrem să uh, păstrăm toată această ordine în următorii 4, 6, 8 ani cu Donald Trump la putere, uh, va trebui să vedem cum putem exercita presiunea asupra lui pentru a ne asigura că pentru SUA uh, rămâne important să rămână în această ordine mondială, în această relație transatlantică. Și va trebui să găsim alte elemente pentru a exercita presiune. Dacă nu facem așa, dacă vom spune doar că funcționează democrația, uh, uh, Trump va distruge relațiile transatlantice ceea ce este o dilemă uh, foarte uh, gre, grea, pentru că e un echilibru foarte delicat pe care va trebui să-l găsim, pentru că India, China și Rusia nu reprezintă un locuitor al uh, SUA. Au și ele probleme în ce privește ordinea mondială și valorile europene. Dar, în ceea ce privește chestiunile uh, specifice sau întrebările tactice, ar fi foarte util să ne asigurăm că SUA rămân centrate pe ce e important pentru SUA, respectiv ordinea mondială, relațiile transatlantice. Mulțumim foarte mult, domnule Shapiro. Acum ajungem la președintele, colegului care este președintele comisiei noastre, care este și raportor. Aveți cuvântul. Sul președinte, îmi cer scuze. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Jeremy, și din partea mea, la mulți ani cu ocazia zilei de naștere. Da, încet, încet mergi și spre o altă categorie de vârstă. Le mulțumesc experților noștri de astăzi care ne-au dat informații importante despre lucrurile care trebuie discutate acum, ce se întâmplă în SUA. În raportul meu, în proiectul meu de raport, ce pot să vă spun? Nu pot să scriu atât de repede pe cât de repede se schimbă lucrurile. Politica lui Trump are viteza Twitter-ului. Până scriem noi un raport în Parlamentul European, există și timpul pentru traduceri și rămâne mult în spatele realității. Am vrut să menționez toate acestea de la început trebuie să constatăm faptul că politica lui Trump nu e doar enervantă pe multe dintre puncte, ci și altfel, și nu aș spune acum ce face în ceea ce privește Iranul. E inteligent din punct de vedere politic? Da sau nu? E o întrebare, apoi chestiunile legate de comerț, comerțul multilateral și regulile care nu sunt respectate. E un lucru hotărător? Dacă vedem ce se discută la Davos, atunci vedem un fel de orbire a germanilor și a europenilor acolo. Președintele spune dorim un comerț echitabil, liber nu a spus, ci unul echitabil și eu hotărăsc ce înseamnă echitabil și cine mă sprijină în ceea ce vreau eu să fac e prietenul meu. Nu are nimic de a face cu regulile OMC ci pur și simplu se încheie cu comerțul multilateral, cu relațiile multilaterale și se ajunge la faptul că un stat e deasupra celorlalte și face totul pentru a trage beneficii. Aceasta este imagine, aceasta este muzica de fond din spate, cu toată nesiguranța care e legată de aceste atitudini. Și atunci ne punem întrebarea ce se poate face. Unii au spus că trebuie să spunem foarte clar că ne vom apăra. Însă cât de mult ne putem apăra? Am văzut că companiile germane spuneau când se negocia chestiunea legată de oțel între Macron, Merkel la Washington, toți au spus nu să nu faceți nimic împotriva oțelului. Cine are o asemenea atitudine nu are mari șanse să câștige. faptul că el nu recunoaște regulile internaționale, sunt lucruri pe care le-au mai făcut și înainte americanii, însă acum vedem că există aceste măsuri intensificate. În rezoluția Senatului Nord Stream 2 apăreau toate acestea. Însă hotărârile pe care le luăm noi în acest sens trebuie să fie hotărârile noastre, nu la presiunea exercitată de SUA. Nu dezvoltă el o politică cu partenerii, ci le spune partenerilor ceea ce trebuie să facă ca să nu fie pedepsiți. Ambasadorul american de la Berlin, la o oră după ce a fost acreditat, a spus pe Twitter, companiile germane trebuie să părăsească statele cât de repede, rapid. Sunt formulări de pe vremea Kaiserului și duc la o situație nesigură și atunci ne întrebăm cum se va continua parteneriatul. Foarte mulți colegi au spus, e partenerul nostru cel mai, interesant.” important. Da, securitatea colectivă a Europei nu poate să existe fără NATO, e un lucru cert. Însă un parteneriat mai are vreun fel de credibilitate când nu se știe ce se întâmplă mâine, când nu există nimic pe ce să te poți baza, nu există o cale foarte clară de, com- de comunicare, de dialog unii cu ceilalți să spunem că articolul 5 va fi întotdeauna în vigoare, articolul 5 din um, acordul NATO. Dacă e să vedem ce apare la știri pe canalul Fox în ultimul timp. Toate acestea duc la nesiguranță. Americanii, acum după Ucraina, au tot pus presiuni, au sperat că ceva se va întâmpla. Dar hotărârile care au fost luate au fost luate de Obama, nu de Trump. Președintele Obama este cel care a luat asemenea hotărâri când se întâmplau toate acestea în Europa. Și am avut și o delegație a fetului, am avut o delegație în Asia, unde am discutat cu japonezii despre îngrijorările lor. Și ei au spus foarte clar că se tem că va exista un acord în care partenerii clasici nu se vor mai simți în siguranță TTIP-ul a fost conceput astfel încât să aducă siguranță, să protejeze statele de China. A fost motivul politic pentru care se negocia acest acord. Însă, între timp, vedem că țări ca Indonezia, țări ca Filipinele și altele se află acum într-o altă situație. Se gândesc oare nu ar trebui să avem un fel de acord cu chinezii pentru că protecția oferită de americani nu e una sigură. Ministrul de externe japonez ne-a exprimat, cât, ne-a spus cât de mult îi va costa lipsa aceasta de protecție. se schimbă întreaga arhitectură de siguranță. Și America are această poziție de decident. E o putere care nu e doar o putere militară, ci și economică și comercială. Noi avem aceste acorduri cu Japonia pe care le, închide, le încheiem imediat în următoarele săptămâni și cu alte state, însă cât timp lipsește această componentă militară, va exista în continuare acest vid pe care îl avem. Și de aceea trebuie să știm că avem această lipsă și să ținem cont de ea în politicile noastre. Acum, de la o Pax Americana, suntem pe o altă ca cale acum. Pe scurt, americanii au renunțat la orice fel de raționament strategic. au renunțat la el și acum iau așa decizii ad hoc pe anumite puncte. De ce se pot folosi la anumite electorate? Vedem ce au făcut în domeniul oțelului. Au renunțat la orice fel de strategie, ceea ce pentru noi e o strategie. Rusia au o strategie, însă nu au mijloacele să o pună în aplicare. Europenii au mijloacele, dar n-au nicio strategie. Doar chinezii au și strategie și mijloace. Și dacă vestul eșuază acum, și nu există această strategie. TTIP-ul și asta își dorea. Nu era doar un tratat economic, ci își dorea în același timp să existe o strategie globală economică. Era o cu totul altă dimensiune și TTIP Light ar vrut să ne salveze dintr-o criză și ar fi trebuit să o facă. Însă nu mai există aceeași dimensiune strategică. Mă îndrept acum încet spre final. E adevărată teza că suntem parteneri, la bine și la rău. Trebuie să ne fie foarte clar că noi avem aceste puncte slabe în ceea ce privește domeniul militar. Americanii nu. Americanii se află într-o altă situație. Ci în datorile americane contează foarte mult aici, datorarea care există în lume. Trebuie să continuăm să colaborăm și să trecem peste obstacole care există, pentru că împreună suntem în continuare cei mai puternici din lume, atât din punct de vedere economic cât și politic. Însă acest fapt înseamnă și că europenii, într-un final, trebuie să se trezească. Și nu mă refer la cele 2%, 2% pentru domeniul militar până în 2020 sau până când. Doamna președinte, nu vreau să vă întrerup, că, pentru că următorul punct este raportul dumneavoastră, așa că îmi permiteți să termin, mulțumesc. Trebuie să fim conștienți de faptul că noi trebuie să ne poziționăm mai puternic acum, nu cele două procente pentru apărare, care ar duce la structuri false construite, am cheltuit din nou degeaba banii, pentru că noi trebuie să avem o politică de care avem nevoie, o politică de siguranță pe care trebuie să uh, o facem acum. Trebuie să schimbăm structurile. Dacă dorim să ne reîntoarcem și menținem structurile vechi existente, atunci nu vom ajunge departe. Nimeni nu va fi interesat de noi. Nu am avea niciun fel de credibilitate dacă noi nu putem să avansăm pe acest domeniu, dacă vrem să finanțăm reconstrucția în Siria, Vedem ce face Rusia acolo, dar dacă noi continuăm așa, nici măcar nu ne vom afla la masa negocierilor în tot ceea ce se întâmplă la nivel extern acum. Și de aceea cred că e foarte important procesul de reformare în Parlamentul European. Ceea ce zic Macron și mulți alții e o condiție foarte importantă. Europa trebuie să-și dea seama că trebuie să devină puternică, pentru că doar un partener puternic poate să aibă un parteneriat cu America și aceasta este condiția cea mai importantă. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Brock. În încheierea acestei dezbatere aș dori să mulțumesc uh, oaspeților noștri. A fost uh, o analiză extrem de interesantă și așa cum spuneam și înainte, cred că e foarte important să continuăm să discutăm, să continuăm dezbaterea pentru că Trebuie să clarificăm uh, totuși cumva aceste relații și să vedem care este calea cea mai bună de urmat pentru Europa. Încă o dată mulțumim uh, domnului Garner, domnului uh, Shapiro și domnului von Marshall. Vă mulțumim pentru sprijinul dumneavoastră și sperăm să continuăm cooperarea. Mulțumim! will continue immediately because the next point. Continuăm imediat pentru că următorul punct de până de zi, domnule Brock. Of EU-US relations. Relațiile uh, de stat USUA, da, știu că trebuie să vorbească cu el.